declarații ale Consiliului și ale Comisiei referitoare la pregătirea summitului zonei euro. Bien, me informan que antes de iniciar el debate... Am fost informat că înainte de începerea dezbaterii este o moțiune de procedură. Vă rog. Este cel de Θα ήθελα να τονίσω στους συναδέλφους. Domnule președinte, aș dori să atrag atenția colegilor asupra faptului că, pe lângă toate cele lucruri care se petrec aici, mai există o problemă foarte actuală în întreaga Europa. Se pune întrebarea ce fel de Europa ne dorim, Dorim o Europa a oamenilor sau o Europa a monopolului și a capitalului? Dorim uh, o Europa în care oamenii să aibă puterea sau o Europa germano-atlantică? Ne dorim o Europa în care statele membre să fie egale? Ne dorim o Europa independentă care să nu fie în slujba Statelor Unite și a NATO? Aș dori să subliniez că în țara mea, în Grecia, uh, președintele întrerupe. Nu este vorba de o, un punct de procedură aici, o solicitare a regulamentului de procedură. Aș dori să vă rog să vă opriți acum din declarație ca să putem continua dezbaterea. Vom trece drept, deci, la primul punct de pe ordinea de zi, pregătirea summitului zonei euro și aș dori să îl rog pe reprezentantul Consiliului să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor deputați. În numele președinției italiene, doresc să vă mulțumesc pentru această invitație de a lua cuvântul pe tema pregătirii summitului zonei euro. Consiliul European din august a considerat că este necesar un astfel de summit acum în toamnă pentru a se face bilanțul situației economice. Și lucrurile trebuie să fie clare de la început. Vreau să vă spun că în dezbaterea privind summitul zonei euro, nu trebuie să ne precipităm. Trebuie, desigur, să ținem cont de opinia Parlamentului European și a deputaților, însă summitul zonei euro nu a fost convocat oficial și nici ordinea sa de zi nu a fost definită la modul formal. Vom avea o dezbatere pe acest punct, dar mai important este că pregătirea summitului uh, este într-un stadiu foarte avansat. Am în... Sigur că uh, ține de competența președintelui zonei euro, sigur că ține de competența uh, președintelui Comisiei Europene, dar nu președinția europeană este prima responsabilă de acest summit. Date fiind toate aceste lucruri, nu vreau să um, dăunez viitoare ordini de zi și vreau să fiu sintetic. Pe scurt, în viitor uh, se vor evalua cauzele uh, regresului economic din zona euro și trebuie ca această evaluare să se facă la cel mai înalt nivel. Trebuie să putem fi siguri că strategia menită să relanseze economia zonei euro este bine pusă la punct și bine calibrată pentru a genera creștere și ocupare în întreaga zonă euro. Aceasta trebuie să fie principala noastră prioritate la toate nivelurile pentru că cetățenii europeni așteaptă asta și merită asta. Trebuie să facem în așa fel încât combinația de politici puse în aplicare în toate statele membre să fie una corectă și să fie una uh, adecvată și eficace. Programul de reforme structurale are obiectivul de a ameliora competitivitatea noastră pe piețele internaționale. Trebuie ca finanțele publice să revină la un nivel sustenabil pentru a favoriza creșterea și trebuie să se reia creșterea în lumea financiară, pentru ca lumea financiară să susțină economia și să favorizeze investițiile. Și investițiile sunt uh, binevenite în întreaga zonă euro. Președinția italiană va face tot ce poate pentru a uh, evalua nivelul acestora în Uniunea Europeană. Au fost lansate foarte multe inițiative. Recent, Banca Centrală Europeană a prezentat un pachet de măsuri pentru a reacționa la contextul macroeconomic global. Se desfășoară foarte multe activități și va trebui să se ia în calcul permanent progresele înregistrate. Asta dacă dorim să garantăm că foaia de parcurs este una adecvată și că rezultatele sunt la înălțime. Trebuie ca măsurile să fie pe măsura provocărilor cu care ne confruntăm Trebuie să combatem șomajul, acest veritabil flagel. Sunt convins că strategia în uh, domeniul creșterii, în zona euro, este o strategie corectă. De asemenea, consider că întotdeauna e loc de mai bine. În contextul acestui bilanț, părerile deputaților europeni legate de cel mai bun mod de a atinge obiectivul de creștere și ocupare sunt și vor rămâne foarte importante. Vă ascult, sunt pregătit să ascult toate punctele de vedere și să utilizez competențele și sugestiile Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult! În numele Comisiei are cuvântul domnul Katainen. Domnule președinte, membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, doresc să mulțumesc pentru această posibilitate pe care mi-o oferiți de a vă prezenta astăzi poziția Comisiei Europene în ceea ce privește summitul zonei uh, euro, care va avea loc pe data de 30 octombrie. Pregătirile acestui summit se află încă în fazele inițiale și aștept în acest context cu nerăbdare părerile dumneavoastră despre cum putem colabora astfel încât să ajungem la o creștere economică durabilă, să creăm locuri de muncă și bunăstare pentru cetățenii noștri. Acum ne confruntăm cu provocări formidabile care subliniază necesitatea de a, recurge la toate măsurile necesare astfel încât să ajungem la locuri de muncă durabile în Europa. Pentru Comisia Europeană există trei priorități din punctul de vedere al politicilor economice în această tomă. La summitul ECOFIN uh, informal de săptămâna trecută din uh, Milano am discutat mai multe puncte cheie cu ministrii de resort. Pentru a merge înainte avem nevoie de un angajament comun din partea Comisiei Europene, din partea statelor membre, din partea Parlamentului European, dar și din partea celorlalți parteneri esențiali. Prima prioritate din această toamnă se referă la promovarea investițiilor. Europa are foarte multe aturi din punctul de vedere al inovației, al, al antreprenoriatului și al capacităților lucrătorilor, pentru ca aceste aturi să se transforme în înființarea de noi întreprinderi în Europa, trebuie să investim uh, atât din surse private cât și din, punct, din surse uh, publice la nivel național și la nivelul uh, Europei. Efortul însă trebuie să fie unul comun. La nivel național, statele care au un surplus al contului zilnic trebuie să investească mai mult, în plus, investițiile ar trebui să fie canalizate înspre uh, cercetare, înspre infrastructuri uh, cheie. La nivel european, pe de altă parte, resursele europene, cum este bugetul Uniunii Europene, împreună cu sursele care stau la dispoziția Băncii Europene de, dis- de dispoziție, ar trebui să fie să profite mai mult de efectul de pârgâie, astfel încât economia reală să se bucure mai mult de această finanțare. A doua prioritate este cea de uh, continuare a reformelor care susțin creșterea economică. Fără aceste reforme nu vom avea o creștere economică durabilă și nu vom putea cre- crea locuri de muncă. Atât uh, toate elementele acestei ecuații sunt uh, esențiale. Ref- avem nevoie de reforme tocmai pentru a consolida uh, Uh, durabilitatea sistemelor noastre sociale și pentru a proteja cât mai bine pe cei vulnerabili. Toate statele trebuie să recurgă la reforme. Ar trebui să profităm de cadrul existent de guvernanță economică într-un mod mai eficace pentru a pune în aplicare reformele structurale. Regulile noastre fiscale nu împiedică statele să pună în aplicare reforme. Din potrivă, există foarte multe exemple de state care, pe lângă ajustările fiscale, au recurs la reforme structurale. Cu toate acestea, cred că actualul cadru de uh, guvernanță economică poate fi folosit mai mult în, pentru a veni în sprijinul statelor care doresc să pună în aplicare reforme structurale. În al treilea rând, trebuie să continuăm politicile uh, bugetare sănătoase, pentru că uh, ratele de dobândă nu vor rămâne pen, pentru eternitate la acest uh, nivel redus. Și dacă, se va, dacă va crește datoria suverană, atunci credibilitatea pe care am obținut-o atât de greu se va risipi și, din păcate, țările mai vulnerabile vor fi cele mai puternic afectate de o eventuală nouă instabilitate financiară. Din păcate, ritmul consolidării uh, bugetare a încetat și acum este momentul să îmbunătățim calitatea cheltuirii banului uh, public. Întotdeauna avem o alegere despre reală când vine vorba de economiile pe care trebuie să le facem. Uh, reducerea cheltuielilor este de preferat uh, reducerii investițiilor, uh, de exemplu, pentru că investițiile contribuie la creșterea economică. O administrație publică mai eficace poate, fi, poate veni în sprijinul categoriilor vulnerabile și consolida un climat uh, prielnic investițiilor. După cum uh, am discutat săptămâna trecută la Milano, trebuie să reformăm și piațele muncilor și în același timp trebuie să ne întrebăm de ce, nu, de ce sectorul privat nu investește mai mult în Europa. Trebuie să ne asigurăm că piața internă, că climatul de afaceri este unul, sunt uh, prielnice investițiilor pe viitor. Doar așa vom putea Uh, obține noi piețe și vom uh, putea crea noi locuri de muncă. Cred că există un potențial imens în Europa care, din păcate, nu se poate desfășura datorită unor uh, cadre prea rigide, datorită birocrației care există în continuare datorită sistemelor fiscale destul de complicate în unele state membre și avem nevoie de reforme pentru a depăși toate aceste obstacole. Însă pentru acest lucru Uh, avem nevoie de idei inov- inovatoare și să ne depășim cu toții propria noastră zonă de confort. Domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European, doamnelor și domnilor, Europa se confruntă în continuare cu provocări majore. Însă eu sunt convins că vom uh, reuși să găsim noi surse de creștere economică dacă vom depune eforturile necesare. Până la urmă, Cred că cu toții avem același obiectiv și haideți să nu pierdem din vedere acest obiectiv. Vă mulțumesc pentru atenția noastră. Vă mulțumesc, domnule Katainen. Trecem acum la vorbitorii din partea grupurilor politice și, în primul rând, dau cuvântul unui reprezentant al PP-ului, domnului Balț, aveți două minute. Mulțumesc, domnule președinte. La ultimul summit, Eurogrupul a atacat uh, criza din nou, a menționat din nou pactul de creștere și stabilitate și importanța sa pe care grupul PPE o susține. În acest context de criză, cred că este foarte important să uh, se respecte regulile existente dacă se pune accentul pe stabilitate, este foarte important ca aceasta să fie bine limitată în cadrul reglementativ și să fie însoțită de reforme structurale care trebuie să fie realmente puse în aplicare și nu doar să se lase așteptate ca rămânând doar niște promisiuni în statele membre mari, dar și în cele mici statele membre pot uh, la nevoie să uh, introducă alte reforme și să nu se facă că nu observă că acestea sunt necesare. E foarte important o analiză cuprinzătoare a măsurilor necesare care trebuie să fie urgent implementate. Trebuie ca investițiile făcute să dea roade și să uh, ducă la creștere durabilă. Aplicarea six-pack și two-pack este foarte importantă. E vorba de o politică a responsabilității pentru cetățenii noștri și mai ales pentru generațiile viitoare. O creștere uh, economică nu poate fi uh, de succes decât dacă este durabilă. Asta ne-a arătat-o istoria în mod clar. Așadar, PP-ul nu dorește să uh, ne îndatorăm și mai mult. Noi am dorit un pachet comun de măsuri care să se bazeze pe o utilizare uh, eficientă a fondurilor, pe investiții în industrii, în întreprinderi care ne consolidează uh, Uniunea și care dau un viitor solid cetățenilor noștri. Parlamentul European, ca colegiuitor, va susține o astfel de inițiativă uh, dorește să susțină obținerea stabilității în Europa și mai ales mai multă creștere și durabilitate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Balț! Aveți un cartonaș albastru? Răspundeți, domnule Balț? Vă rog. Ja, das waren... Da, mă auziți? Uh, au fost uh, Frumoase cuvintele dumneavoastră, sună minunat ce spuneți, vreți flexibilitate pentru statele cu datorii, spuneți că nu doriți noi uh, îndatorări. Mă întreb pe ce planetă trăiți, pentru că e clar că măsurile care au fost aplicate și mai degrabă n-au fost aplicate au eșuat grotesc în toate statele cu probleme. Criza pur și simplu nu a trecut și mă întreb unde vedeți dumneavoastră succesul măsurilor menționate și cât timp vom mai juca acest joc. Vă rog. Dacă m-ați fi ascultat cu atenție, doamnă von Stoch, atunci cred că m-ați fi și înțeles bine. Cred că avem aici o problemă fundamentală. Eu am exprimat cât se poate de clar. Vă rog să Rămâneți relaxată. Vrem să discutăm aici, nu-i așa? Așadar, am spus cât se poate de clar că flexibilitatea este posibilă, dar numai într-un cadru prestabilit. Și deci, pentru mine nu ar fi o problemă să aplicăm flexibilitatea, dar trebuie ca aceasta să respecte regulile existente. Nu vin de pe altă planetă, noi facem eforturi clare și m-aș bucura dacă și alte grupuri și alte persoane de aici, uh, din Parlament, ne-ar ajuta la modul cotidian și s-ar strădui să stimuleze creșterea și investițiile în Europa, așa cum ne dorim noi. Dumneavoastră spuneți că nu uh, dau roade toate aceste măsuri. Sigur că există încă mari probleme în Europa, dar trebuie să recunoaștem că în unele domenii situația a fost mai grea decât în altele și că Totuși se văd semne pozitive care ne permit speranța. Gracias. Rogaria... Mulțumesc. Vă rog frumos să respectați timpul alocat pentru că timpul uh, pe care îl luați dumneavoastră în plus va lipsi altor vorbitori. Deci va, voi fi nevoit să fiu inflexibil și vă voi uh, întrerupe dacă depășiți timpul. În numele grupului SND din Parlamentul European are cuvântul doamna Rodriguez. Many thanks, uh, Mr. Uh, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Katainen, eu una cred și grupul nostru politic crede că Europa poate deveni continentul cu uh, un viitor orientat către prosperitate, cu creștere economică, cu locuri de muncă mai multe și mai bune și deopotrivă coeziune socială. Chiar credem că putem uh, îndeplini acest vis. Cu toate acestea, situația de astăzi este una de mediocritate, de creștere foarte slabă, mai degrabă stagnare. Uh, Chiar și riscul deflației e prezent, așa cum știți. Pierdem multe locuri de muncă, șomajul este mult prea mare, iar sărăcia, rata sărăciei în creștere. Acestea sunt probleme foarte mari și nu ar trebui să ne ascundem de ele. Noi am fost aleși pentru a ne asigura că va interveni o schimbare reală în Europa. Am fost aleși pentru a ne asigura că prioritățile noastre sunt creșterea, investițiile și crearea de locuri de muncă. Dar ne dorim soluții reale. Până acum, soluțiile propuse de comisie dovedesc că ele nu funcționează, e un lucru limpede. Vă concentrați pe reforme structurale și îndeoseb cele vizând piața forței de muncă. Noi considerăm într-adevăr că e nevoie de reforme, dar nu doar pe piața forței de muncă, ci și în sistemul de educație, în inovație. Există încă multe schimbări de introdus. Mai mult decât atât, trebuie să avem o politică de monitorizare care să susțină creșterea. Avem nevoie de politici economice coordonate care să susțină cererea. Și, mai presus de toate, e nevoie de mult mai multe investiții. Investiții de viitor. Ceea ce înseamnă că BEI trebuie să fie activă Uniunea economică și monetară trebuie completată cu o uniune bancară care să fie dublată de disciplină fiscală. Președintele întrerupe. Mulțumesc. Spunem, aveți un așa albastru. Doriți să răspundeți, doamnă? Vă rog. Comisar Katainen. Domnule președinte, domnule comisar Cataina, trebuie să spun că am fost uh, îngrozit uh, de cele auzite când, când v-am auzit cum ați uh, citit niște lucruri uh, generale de pe un uh, document lipsită de orice conținut. Vă doriți să obțineți totul și nu vă dați seama de contradicțiile pe care le afirmați. Vă doriți consolidare fiscală în același timp cu mari planuri de investiții, doriți să reduceți datoriile și să reduceți și taxele, vă doriți o politică pentru promovarea cererii și așa mai departe. Deci nu există un concept unitar, ci doar o listă de dorințe care exprimă, de fapt, uh, lipsa de competențe din partea dumneavoastră care ocupați acest resort atât de important al politicilor economice. Aș dori Uh, să mă refer puțin la această idee de a recurge la mari uh, programe de investiții prin care s-ar combate lipsa de investiții în Europa. Aș dori să vă aduc aminte că zona euro a intrat în uh, această criză ca urmare a faptului că în condițiile în care dobânzile erau atât de mici, țările din sudul Europei s-au au crezut că pot uh, recurge la investiții um, majore. Astăzi, dobânzile respective sunt chiar mai mici decât uh, în trecut și dacă investitorii privați nu doresc să investească, nu o fac pentru că nu văd un profit în urma acestor investiții. Și dacă uh, sectorul uh, privat nu dorește să investească, ar trebui să încercăm să înțelegem care sunt cauzele. În declarația dumneavoastră ați, ați spus că trebuie să discutăm la cel mai înalt nivel despre aceste investiții. Haideți însă să avem uh, o discuție bazată pe expertiză foarte, pe expertiză foarte clară. Vă aduc aminte de părerea unor uh, mai multor experți care au spus că zona euro nu va depăși niciodată această criză dacă nu va renunța la moneda euro. Vă mulțumesc, domnule Luca. În primul rând, Am, eu am crezut că dumneavoastră doriți să adresați o, o întrebare doamnei Ro, uh, Rodriguez conform uh, intervenției cu cartonașul albastru. Tocmai de aceea v-am dat dumneavoastră cuvântul și acum putem reveni la întrebare, dacă doriți. Doriți să răspundeți aceste întrebări acum, doamna Rodriguez? Thank you. I wanted to compliment you on the... Vreau să vă complimentez asupra uh, vorbelor alese și aspirațiilor dumneavoastră le împărtășesc în oarecare măsură și a fost un discurs cât se poate de nobil, însă aș fi interesat să știu cum ați ajuns la aceste idei. Eliberați, vă gândiți să eliberați spirite, spiritul antreprenorial, uh, încercând să eliberați antreprenorii de taxe și impozite, așa încât să poată să facă lucrurile pe care le descrieți. Vă gândiți la asta, doamna Rodriguez? Uh, trebuie să spun că susținem antreprenoriatul ca o tendință ce poate să aducă creștere și mai multe locuri de muncă. Uh, punctul nostru de vedere diferă de al dumneavoastră, pentru că noi considerăm că piața trebuie reglementată pentru a obține rezultate bune. Dar mai există și o diferență mare între noi, anume, pentru noi, pentru a reveni la creștere și locuri de muncă, nu înseamnă să scăpăm de euro, ci din potrivă. Trebuie să ameliorăm Uniunea monetară și bancară, permițând statelor membre să se întoarcă la creștere economică și să obținem o uniune bancară funcțională, mai multă coordonare în zona euro și să ținem seama și de dimensiunea socială în zona euro. În fine, avem nevoie de o disciplină fiscală rezonabilă, permițând marja de manevră investițiilor. Și înțeleg că aici punctele noastre de vedere diferă când vine vorba de a crea uh, o cale potrivită pentru reluarea economică și uh, Uh, locuri de muncă. Președintele, domnul Ieșec acum, numele ALDE. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am să pun o întrebare cu cartonaș albastru, în schimb aș dori să atrag atenția asupra unor domenii cruciale pentru dezbaterea noastră luni, cred că ați observat că OCDE-ul și-a schimbat prognoza pentru zona euro, uh, micșorând prognoza de creștere la mai puțin de un punct procentual, la 0,8. Sunt unele state în zona euro care au fost nevoite să implementeze măsuri de austeritate incredibil de dificile, de exemplu Irlanda, Grecia și Portugalia. Iar efectul acestor măsuri asupra cetățenilor din aceste state este absolut evident. Au existat evoluții îngrijorătoare recent în unele economii mai mari din zona euro. Franța și Italia solicită mai multă flexibilitate în regulile fix fiscale, în timp ce economiile lor încep să aibă probleme. De aceea aș vrea să vă întreb, Poate că regulile fiscale trebuie să fie urmate atât de strict de economiile mai mici și interpretate mai flexibil în statele mai mari, amenințate cu falimentul, sau Comisia va interpreta strict regulile indiferent de statul vizat? Este vital, după părerea mea, pentru credibilitatea zonei euro ca aceleași reguli clare să se aplice la toate statele din zona euro. De asemenea, e limpede că deciziile din zona euro au un impact asupra statelor care nu sunt membre euro. Vreau să vă întreb cum vă veți asigura că zona euro nu acționează ca bloc izolat, cum vă puteți asigura că zona euro ține cont de uh, consecințele deciziilor sale asupra statelor care nu sunt membre euro. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele GUE NGL are cuvântul doamna Matias. Obrigada, domnule președinte! Tu... Vă mulțumesc, domnule președinte. Totul trebuie să se schimbe pentru ca totul să rămână la fel. Cred că această propoziție caracterizează acum Europa. Reformele structurale la care v-ați uh, referit uh, dumneavoastră sunt amintite de fiecare dată când uh, ne aflăm în dificultăți economice. Tot discutați despre creștere economică, despre crearea de locuri de muncă. Însă care este alternativa reală? Alternativa propusă este mai multe reduceri bugetare și mai multe reforme structurale. Pur și simplu să regăsesc noi uh, cuvinte pentru a descrie această situație, consolidare bugetară care ar trebui să ajute la crearea de noi locuri de muncă, însă trebuie să ne întrebăm dacă este posibil ca prin consolidare bugetară să creăm noi locuri de muncă. Până la urmă este vorba de cuvinte lipsite de orice conținut. Comisia Europeană pare să considere că dacă dăm uh, realității nume diferite, s-ar schimba și realitatea. Însă realitatea este că uh, ne aflăm într-o situație economică tot mai gravă și există, din păcate, această atitudine fanatică față de politicile economice. Deci nu putem continua cu procesul de privatizare până la, până la nesfârșit și încet, încet cetățenii cred că își pierd răbdarea dacă vom continua cu aceste politici, vom ajunge în acea situație ca și cea care se regăsește deja pe alte continente. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Lambert în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Primul lucru care mă frapează din partea Consiliului și a Comisiei e un lips de simț al urgenței. Avem 27-28 de milioane de șomeri. Pragul sărăciei a atins uh, limite nemai întâlnite și dacă acest summit se va reuni, încă nu se știe cu ce ordine de zi. Și mă întreb dacă trăim cu toții în aceeași lume. Lucrurile sunt extrem de urgente și ce vă aud spunând, domnule Katainen, e un discurs pe care l au deja de 2-3-4 ani. Reforme structurale, reforme structurale și prin asta înțelegeți doar reducerea cheltuielor publice și reducerea costului muncii. Nu vă spun nimic nou uh, atunci când vă spun că aceste reforme structurale vor afecta tocmai pe cei mai fragili din societate și nu pe uh, cei bogați. Noi propunem reforme structurale, dar nu aceleași ca dumneavoastră, pentru că uh, Uh, noi, sigur, ne dorim investiții, dar noi considerăm că trebuie investit așa încât Europa să devină un continent solid din punct de vedere energetic și a resurselor, așa încât să avem o economie cât mai completă. Cum vom mobiliza investițiile? Ei bine, există mijloace, mijloace simple, dar trebuie să și dorim să le utilizăm. 1 obiective constrângătoare. Veți dezbate la Comisie și Consiliu eh, obiective constrângătoare în materie de eficacitate energetică, de folosirea resurselor, de eh, climă. Dacă obiectivele sunt constrângătoare, atunci lucrurile se vor mișca. Și nu doar verzi, eu spun, ci și întreprinderile care lucrează în uh, sector. 2. Dacă există o reformă structurală care trebuie făcută, e aceea de a reforma integral sistemele noastre fiscale. Spuneți, asta ține de statele membre? Nu, trebuie să o facem împreună. Astăzi, sistemele fiscale sunt social injuste, contraproductive din punct de vedere economic și distrug mediul. Practic, trebuie regândită total fiscalitatea noastră. Știu că e nevoie de unanimitate, dar e limpede că nu putem continua așa. Dacă fiscalitatea e să uh, Um, favorizeze investițiile, trebuie schimbată. 3. Atâta vreme cât uh, economia de tip casino rămâne deschisă uh, uh, celor puternici, Vă dau un exemplu. Banca uh, Marii Britanii inundă piața, Banca Centrală Europeană mai puțin, cu lichidități. Unde sunt aceste lichidități astăzi? Ei bine, nu fac decât să financeze uh, bule, fie că e vorba de active mobiliare sau imobiliare. Aceste lichidități nu sunt investite în economie. Atâta timp cât e ușor să faci profit fără a munci, ci doar speculând, bineînțeles, uh, ca investitor financiar nu vei merge să investești în economia reală, pentru că e dificil, pentru că ți-asumi riscuri care uh, nu sunt susținute de contribuabilitate. ce ne dorim noi, ce reforme structurale ne dorim. În orice caz, nu sunt cele pe care le propuneți dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lambert. Aveți o întrebare cu cartonaș albastru. O acceptați? Domnule Soschi. pane předsedo, děkuji za možnost vyjádření se. Vă mulțumesc. Mă bucur că îmi dați ocazia să mă exprim. Mulțumesc pentru acest discurs pasionat. Fiind profesor universitar, aș dori să îl rog să-mi explice în ce fel investițiile în energie vor asigura prosperitatea zonei euro. Și dacă se poate, în trei puncte. Stimate domn, nu sunt studentul dumneavoastră, poate că sunteți uh, universitar. Eu am lucrat 20 de ani în industrie și singurul meu titlu de glorie e că am muncit în acest parlament. Domnul Catainen a spus-o, economia bazată pe investiții e o economie ce creează mai multă prosperitate decât economia bazată pe consum. Pentru că atunci când investiți, când încercați să vă poziționați uh, la vârf în domeniul inovării, inovării energetice în special, atunci creați valoare adăugată. Iar din punct de vedere concurențial, sunteți uh, în avans față de alte zone ale planetei. Atunci când ne reducem consumul energetic și de resurse, eu prefer ca Europa să uh, propună soluții în exterior mai degrabă decât să uh, cumpărăm soluții și tehnologie din uh, SUA, Brazilia și așa mai departe. Iar economia de consum și de speculă uh, Uh, nu face decât să aducească marasmul în care ne aflăm. Uh, președintele, un nou cartonaș albastru. Acceptați, domnule Lambsdorff? Monsieur Lambert, uh, Domnule Lambert, aprob uh, spusele dumneavoastră în ce privește economia ecologică și dezvoltarea durabilă. Uh, Uh, întrebarea pe care mi-o pun și pe care vă pun, e posibil, fără a schimba politica Băncii Centrale Europene, e posibil să scăpăm de creația monetară sau să nu mai facem cantitativism și ca banii să îndrepte nu doar către bănci, ci să apară în sfârșit un mare program de investiții pe care de altminte Comisia îl propune. Uh, propunea. Mă întreb, deci, cum va fi finanțat un astfel de program? Fără creație monetară, măcar de 3-400 miliarde în dezvoltarea durabilă, așa ceva nu ar fi posibil. Întrebarea pe care o puneți este fundamentată. Observăm deja că există un fenomen de quantitizing. Um, mai puțin în Europa poate decât în Marea Britanie, dar sigur e nevoie de lichidități, dar sunt uh, niște credite care trebuie mai apoi rambursate, deci trebuie ca acestea să fie și rentabile. Însă, în realitate, Europa nu suferă de lipsă de capital disponibil, și e vorba de alocarea acestui capital, pentru că acest capital nu e investit acolo unde trebuie. El merge mai degrabă în speculații mobiliare, Paris, Londra, Bruxelles. Puteți constata ușor acest lucru și pe piețele de acțiuni. Pentru noi e vorba de a redirecționa lichiditățile disponibile acolo ele unde pot uh, figura ca investiții protectoare. Uh, mai degrabă decât să adăugăm lichidități suplimentare. În ce proporții, acum sigur rămâne de văzut. Dar e vorba de o alocare a mijloacelor înainte chiar de a crea mijloace suplimentare. Europa e un continent bogat, doar că capitalul său este alocat în mod suboptimal. Vă mulțumesc. A continuación... Președintele. Continuăm acum și are cuvântul domnul Vali. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Katainen ne-a spus că este nevoie de o consolidare a sistemului nostru bancar. Mi se pare foarte important, pentru că uh, acordăm foarte multe lichidități băncilor prin BCE, prin operațiunile lansate pentru uh, acordarea de miliarde de euro sectorului bancar. În schimb, impactul asupra economiei reale a fost zero. Deci, e clar că e nevoie de operațiuni, dar cu un obiectiv bine țintit. Care este problema? Trebuie să ținem cont de modalitățile în care se realizează aceste operațiuni. Nu există niciun fel de constrângere ca băncile să împrumute bani economiei reale. Aceasta e problema și aici sunt de acord cu domnul Lamberts. Este nevoie de o reglementare a sectorului financiar, pentru că dacă noi împrumutăm banii băncilor, va trebui să le și impunem niște constrângeri. Pentru că până acum nu am ieșit din criză și nici nu vom ieși. Pentru neafiliați are cuvântul domnul Mono. Da, mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, domnule comisar. Sunteți aici pentru a pregăti un al uh, X-ulea summit dar uh, la ce bun? Experiența ne arată că și acest summit o să se termine în coadă de pește, ca și celelalte. Din mai 2010, de când a început criza zonei euro, ați încercat să salvați uh, sistemul bancar privat și vițelul de aur al monedei unice, măsuri pentru a uh, stimula activitatea economică, dar și măsuri draconice care au redus pensiile și prestațiile sociale și salariile a avut loc un adevărat hold-up în băncile din Cipru în aprilie 2013 uh, și uh, e clar că zona euro nu este optimă pentru că nu, uh, au contat, nu a contat faptul că Cipru făcea parte din zona euro. Zona euro e de fapt zona zero, zero creștere, zero ocupare, zero competitivitate, cu excepția Germaniei zero putere de cumpărare. În schimb, cresc vertiginos deficiturile și datoria publică. Guvernele și BCE-ul fac cadouri întreprinderilor cotate la bursă, însă creșterea economică și competitiv competitivitatea încă nu sunt prezente. Măsurile dumneavoastră liberale uh, sunt pe punctul de a da greș. Domnul Juncker, la pus uh, pe domnul Moscovici, cel mai puțin virtuos din Eurogrup, să se ocupe de un domeniu atât de important. Când veți înțelege că euro este o aberație monetară care contrazice cele 180 de state din lume care au fiecare bancă națională, monedă proprie și frontiere proprii. În Franța va trebui să se inverseze balanța comercială. Uh, s-a întâmplat acest lucru și deficitul structural a ajuns la un nivel istoric în iulie. Am ajuns la 85 de miliarde de euro uh, ceea ce înseamnă o datorie dublă față de 2003. Sunteți atât de disperați de eșecul răsunător al monedei euro, uh, încât cereți acum statelor membre să falsifice calculul PIB-ului ținând cont de economia criminală, prostituția, traficul de droguri și contrabanda. Euro nu va duce la redresare. Mulțumesc, domnule Mono. Aveți un cartonaș albastru de la domnul Prese. Îl acceptați? Domnul Prese? Aveți cuvântul. Domnule Mono, ați spus uh, adineauri că vorbiți despre o Europa ultraliberală. Mă întreb în ce Europa trăiți, pentru că eu văd o Europa ultrasocialistă. socialistă o Europa uh, în care avem o comunitate care vorbește despre asigurările pentru uh, șomeri și despre alte valori similare. Vă rog să-mi explicați ce e liberal în această Europa, pentru că dacă ar fi, uh, Europa ar fi liberală, eu aș apăra-o din tot sufletul. Tip, adelante. Vă rog frumos. Monsieur... Da. Domnule, Europa nu e liberală, e ultraliberală. De altfel, așa este și tot uh, sistemul economic mondial, care ne este impus de sistemul anglosaxon. Sigur că suntem pentru liberalism la nivel național, suntem pentru protecționism la nivel internațional, dar uh, astăzi unde credeți că e cineva fericit să trăiască în această Europa? Europa a șomajului, a precarității, a căderii puterii de cumpărare. Ăsta e modelul economic pe care îl doriți. Și un al doilea cartonaș albastru de la doamna Grapini. Acceptați? Vă rog. Am auzit de la dumneavoastră descriind o Europa care nu vă place. Responsabilitatea uh, Europei este a noastră a tuturor, a Parlamentului European, a Comisiei, a Consiliului. Întrebarea mea este, care este propunerea? Pentru că a critica este cel mai simplu. N-am auzit o soluție. Uh Euh, Doamnă deputat, ce ne dorim noi este o Europa a națiunilor, care să creeze bogăție pentru popoare, nu bogăție pentru multinaționale și pentru sistemul bancar privat. Vrem o Europa care să facă oamenii fericiți. Ce propunem noi e foarte simplu, aceeași soluție ca marile puteri economice mondiale, SUA, Anglia, Japonia, China, care își folosesc moneda națională și propria politică monetară, politică de schimb, care își folosesc frontierele și care au bănci centrale. Vrem și noi aceleași avantaje și aceleași soluții. Așadar, vrem întoarcerea la moneda națională și uh, să scăpăm de euro ca monedă comună. Acestea sunt soluțiile ca să restabilim egalitatea între cetățeni și să redăm prosperitatea popoarelor. Mulțumesc! Ar mai fi un cartonaș albastru, dar vă rog să înțelegeți că în, suntem în întârziere și deci trecem la următorul vorbitor, domnul, domnul Tyson, numele PPE. Uh, um, vă mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am aceeași atitudine pesimistă și negativă ca antevorbitor în ceea ce privește viitorul Europei. Eu cred că moneda euro va avea succes și cred că este important în acest moment să facem două lucruri pentru economia uh, zonei euro și pentru toate economiile uh, Uniunii Europene. Trebuie să respectăm obiectivele pe care ni le-am stabilit pentru stabilizarea sistemului zonei euro și este deosebit de important să reducem în continuare deficitele, indiferent unde există acesta. Eu provin dintr-o țară care uh, a redus foarte mult uh, cheltuielile și a trebuit să crească taxele în urma acestei uh, crize economice. Însă, în Irlanda, creșterea PIB-ului este una din cele mai mari din uh, zona euro. Deci chiar și țările care recurg la ajustări masive bugetare pot avea un model uh, Uh, de succes pe viitor, avem nevoie de trei lucruri. În primul rând, este deosebit de important să reducem taxarea uh, muncii în Uniunea Europeană. Dacă avem un uh, șomaj de 11% la, la sută și creștem taxele pe muncă, acest lucru nu are niciun sens. Apoi trebuie să sprijinim întreprinderile, afacerile. Uh, este foarte important că în condițiile în care investițiile s-au redus cu 20% în ultimii 5 ani, așa cum spune Mario Draghi, este important să revenim din nou la investiții. Uh, foarte multe întreprinderi din Irlanda, de exemplu, nu au primit credite din partea băncilor și această situație trebuie să se uh, schimbe. Și apoi sunt de acord cu Comisia Europeană, avem nevoie de o unică piață de capital în uh, Europa. Uh, Trebuie să ne asigurăm că finanțarea poate veni și din alte surse decât uh, dincolo de uh, bănci. Și am uh, o ultimă remarcă. Uh, revenirea economică în Statele Unite economice de, uh, în Statele Unite ale Americii s-a datorat unor întreprinderi nou uh, create după criza economică. Deci avem nevoie de noi modele pentru viitor. Are acum cuvântul domnul Bulman. Domnule președinte, uh, stimați uh, colegi, Comisia ne spune că nu dispune de o soluție magică. Este un lucru pe care îl cunoaștem și este o uh, declarație la care Comisia a recurs deseori în trecut. Însă, faptul că nu dispuneți de o soluție magică nu ne explică de ce nu recurgeți la soluțiile potrivite și aș dori să știu de ce Comisia nu se bazează pe o expertiză economică uh, de bun simț. Cred că pe o piață unică, creșterea economică este mult mai puternică dacă toate statele care participă la această piață unică ar merge în aceeași uh, direcție. Până acum am tot auzit despre cum trebuie să reducem cu toții uh, Uh, deficitele bugetare. Cred că ar fi important să aflăm cum putem investi cu toții mai bine. În cele din urmă am înțeles că există o lacună în Europa din punctul de vedere al uh, investițiilor. Însă cum explicați statelor membre care sunt investițiile necesare care să asigure o plus valoare europeană. Aceasta, acestea sunt temele importante pentru noi. Nimeni nu ne înțelege pe noi. Americanii nu ne pot înțelege, chinezii nu ne pot înțelege. Uh, Tocmai de aceea, uh, domnul Draghi trebuie să tot găsească soluții inteligente pentru a salva zona euro. euro. Cred că este momentul să ajungem cu toții la investiții comune și în pregătirea summitului viitor, cred că aceasta este prioritatea noastră. Vă mulțumesc, domnule Bulman. Aveți o întrebare. O, ac- o acceptați? Aveți cuvântul, domnule Rope. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimată domnule comisar, am o întrebare. Eu provin din Lituania, unde uh, vom avea moneda euro începând cu anul viitor. Și știți foarte bine că trebuie să respectăm criteriile de la Maastricht. Însă, între aceste criterii nu se regăsește uh, criteriul unui salariu minim pe economie astfel încât uh, cetățenii să aibă uh, impresia că gu- guvernul, uh, guvernul îi pasă de ei. Domnul președinte, cred că există o problemă cu interpretarea. O problemă pe care va trebui să, să o rezolvăm. Deci nu avem doar o, o, o problemă în economie, ci și una în interpretare pe care trebuie să o rezolvăm. Deci vă dau din nou cuvântul, domnule Rope. Repet, eu reprezint o țară care, din data de 1 ianuarie 2015, va avea ca monedă euro. Și știți foarte bine, pentru a introduce moneda euro trebuie respectate criteriile de la Maastricht, între care nu se regăsește asigurarea unui uh, venit minim, unui salariu minim pe economia, astfel încât un stat să se îngrijească mai mult de proprii cetățeni. Eu cred că ar fi corect să introducem un asemenea uh, criteriu. Domnul președinte, vă adresați comisiei dar întrebarea dumneavoastră ar trebui să fie adresată an, vorbitorului anterior. Deci ar trebui să vă adresați întrebarea domnului Bulman, nu comisiei. Domnule Bulman, domnule președinte, chiar și așa pot să răspund întrebării colegului nostru. Dacă permitem atât de multe uh, întrebări, ne putem întreba dacă este un lucru bun sau nu, dar oricum această întrebare este una corectă. Colegul nostru are dreptate. Ar fi mult mai bine dacă am uh, trăi într-o Europa în care există norme foarte clare, conform cărora în toate țările să existe un salariu minim adecvat, care să permită tuturor lucrătorilor să trăiască de pe urma muncii sale. Grupul meu politic al socialdemocraților luptă uh, pentru un asemenea venit uh, minim și uh, mâine am uh, fi de acord cu introducerea unui asemenea venit uh, minim. Deci susțin cu totul o asemenea idee. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Marias. Κύριε Επίτροπε, από ό,τι άκουσα με βάση αυτά Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am ascultat și uh, Comisia și Consiliul nu cred că au oferit niște concluzii uh, pentru a înțelege de ce suntem unde suntem, de ce avem milioane de șomeri, de ce nu avem creștere. Va trebui să vă întrebați dacă modelul utilizat de Comisia de Uniunea Europeană pentru a ieși din criză a fost sau nu ales bine. Modelul privilegiat, adică austeritate, deflație. Ei bine, e evident că a dat rezultate proaste și a umplut Europa de șomeri. Modelul dumneavoastră pentru competitivitate este unul bazat pe pactul euro, reducerea salariilor, o competitivitate legată de o diminuare a salariilor. Ori, din potriva, trebuie investit în economie, în tehnologie și mai ales în educație. Însă toate acestea nu le puteți face, pentru că dacă aveți o politică de disciplină bugetară strictă, atunci, firește, nu puteți face asta. Și uh, puneți în mare dificultate, în special țările din Sud, în Grecia, un milion și jumătate de șomeri, rezultate catastrofale. Uh, mii și mii de greci reduși la mizerie, uh, comerciați care au trebuit să-și închidă prăvălile. Uh, măsurile dumneavoastră au distrus economia elenă. Ați tras o concluzie din experiență și v-ați gândit măcar o clipă să vă schimbați politica? Pentru că direcția în care am mers e clar că nu avem nicio perspectivă de viitor. Trebuie să vă asumați responsabilitatea dumneavoastră și Troica. Ați condus o politică catastrofală. Vă mulțumesc. Președintele, domnule Marias, ați un cartonaș albastru din partea doamnei Acosari. Acceptați? Doamna Acosari, vă rog. Intervenție fără microfon. Por favor, micro. No, no. Ahora. Ahora. I, I have micro now. ECR on parlamentin kolmanneksi suuri ryhmä tällä hetkellä. ECR e al treilea parlament din al treilea grup politic în Parlamentul European. Puterea care v-a fost acordată de cetățeni vă încurajează să faceți diverse discursuri. Am auzit aici o prezentare foarte negativă a situației, însă nu văd nicio propunere în schimb despre ce ar trebui făcut în viitor. Întrebarea mea e, deci, care propunerea dumneavoastră cheie, propunerea grupului dumneavoastră politic, tocmai pentru a reveni la creștere și ocupare? Adelante. Η πρόταση της ομάδας έχει αναλυθεί και από... Ceea ce grupul nostru propune a fost prezentat de domnul uh, uh, Luke mai adineauri cu politica BCE și politica Uniunii Europene, cu politica de austeritate de acum, e limpede că nu ajungem nicăieri. Europa uh, vede cum crește șomajul, băncile continuă să facă speculații, lichiditățile nu aduc beneficii economiei reale. Nu putem avea o Europa în care țările din Sud, sunt, popoarele din Sud sunt oprimate toată economia din sudul Europei a fost distrusă și suntem înghițiți de șomaj. Avem nevoie de state-națiuni care pot găsi soluții veritabile și nu o Europa care să oprime pe europeni. Președintele, mulțumim, domnule Marias. Tarjeta azul este un derecho que... Recursul la cartonașul albastru este un drept al deputatului european. Se poate adresa astfel o întrebare oratorului care tocmai s-a exprimat. Nu pun în discuție acest drept, dar aș dori să fim prudenți în utilizarea acestea. Dacă uh, multiplicăm cartonașele albastre, practic Uh, modificăm uh, timpul de vorbire acordat grupurilor politice și, în al doilea rând, reducem capacitatea de a interveni a deputaților care nu aveau timp de vorbire um, din partea grupului și care uh, doreau să intervină sub procedura catch A, Iată de ce solicit președinției să fie vigilentă și să restrângă utilizarea cartonașului albastru. Mulțumesc, domnule Guerrero, spune președintele. Încercăm să fim prudenți. Nu am refuzat cartonașul albastru decât în două cazuri. Într-adevăr, însă, nu trebuie să facem exces cu utilizarea acestei proceduri. Domnul papa Dimulis acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, stimați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei, ați venit aici cu mâna goală. Stimați eh, reprezentanți ai președinției italiene, unde sunt lucrurile care ne-au fost promise de domnul Renzi în iulie? Unde este uh, politica de creștere? Domnule Katainen, unde este programul de investiții de 300 de milioane pe care ni l-a propus domnul Juncker? nici măcar nu am auzit o dată definitivă a summitului privind creșterea. Și în același timp, uh, ortodoxia economică a doamnei Merkel este negată de proprii săi cetățeni. Măsurile de uh, atenuare cantitativă se uh, implementează ușor-ușor, deși domnul Schäuble se opune și chiar și OCDE-ul condus de domnul Scuria, care este neoliberal, spune că trebuie să vă schimbați politica. Franța spune unilateral că va respecta pactul de stabilitate peste 2 ani. Iar de la dumneavoastră auzim tot aceleași uh, palavre vechi și plictisitoare. În același timp, șomajul în rândul tinerilor în țara mea este la 30%, iar Europa se confruntă cu, princip, cu pericolul stagnării. Mulțumesc. Domnul Gigold. Stimate repre domnule reprezentant al Consiliului, domnule Katainen, trebuie să recunosc că uh, începutul acestei discuții m-a dezamăgit, pentru că peste vară am asistat la înrăutățirea situației economice și vedem că, din nou, moneda euro nu funcționează bine, nu este bine gestionată. Acest lucru înseamnă că peste vară BCU-ul a intervenit uh, din nou, a recurs la măsuri pentru a încerca un uh, dezastru. Însă, de doi ani, cele, uh, propunerile celor patru președinți referitoare la o mai bună guvernanță a zonei euro, referitoare la o mai bună coordonare a diferitelor politici, au fost uitate. În schimb, pe ordinea de, de zi se manifestă o logică a amânării, se discută acum uh, despre politica externă și în octombrie urmează să aibă loc acest summit. Nu știți când va fi organizat următorul într-o situație, într-o, într-un context de înrăutățire a, a situației economice. Cred că ar trebui să ajungem totuși la cooperare în zona euro de care avem nevoie. Doar așa va funcționa bine euro. Astăzi nu ne-ați prezentat nimic din acest punct de vedere, ci pur și simplu ați repetat uh, vechile cuvinte. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Oflin. Uh, thank you, Mr. Vice President. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Poate că euro nu s-a prăbușit, dar e clar că a eșuat. Testul de bază al oricărei politici economice este producerea de creștere, ocupare și prosperitate, iar euro a dat creș la toate capitolele. Italia, o economie faimoasă, o țară faimoasă pentru flair, pentru bucătărie pentru bun gust este într-o situație mult mai gravă acum decât era când s-a născut moneda euro. A pierdut nu un an, ci un deceniu și jumătate și știm uh, bine și noi și dumneavoastră, domnule Katainen, de ce se întâmplă acest lucru, pentru că acele părți ale Europei sunt mult mai scăzute pe planul productivității decât Germania și ar avea nevoie de o proprie monedă care să se deprecieze treptat față de cea a Germaniei pentru că altfel vor avea nevoie de transferuri de plăți uh, din ce în ce mai mari, dar solidaritatea socială nu este prezentă în zona euro pentru așa ceva. Aceste state au nevoie de autodeterminare uh, și le, dumneavoastră le-ați aruncat în deflație, să vă fie rușine. Mulțumesc, domnul Bonano. Sì, grazie signor Presidente. Ma io... Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mă adresez uh, domnului comisar Katainen. Pentru că poate dumnealui s-a adresat propriului uh, electorat uh, din uh, Finlanda. Eu sunt primarul um, primarul unui oraș din, de mici dimensiuni și peste, peste weekend întâmpin întotdeauna cetățenii la o piață și ei îmi spun întotdeauna cât de grea este situația uh, economică prin care trec. Și își uh, își doresc să vadă uh, situația noastră aici, uh, la Bruxelles. Dumneavoastră nu aveți ca interlocutori uh, cetățenii, ci mari birocrați, uh, ban- bancherii care au distrus economia, economia europeană. Aceasta este rușinea în instituțiile europene și această tendință este continuată. Mulțumesc, acum tot domnul Crițos. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că reformele sunt necesare, pentru că fără reforme Uniunea Europeană va fi învinsă pe plan economic de SUA, China și alte mari puteri. Cred că trebuie să uh, dăm dovadă de oarecare stabilitate fiscală, altfel ne vom trezi într-o gaură neagră a datoriei. Și ce uh, plătim acum în Grecia, uh, ce avem de suferit acum, nu e doar din cauza politicilor dure, ci din cauza greșelilor făcute între 2000 și 2009. Nu ne-am pregătit pentru concurența din cadrul zonei euro, ca Germania, ce am făcut noi a fost să tot uh, plătim bani. Așadar, este nevoie de uh, lucruri care să meargă în spiritul acestei politici. Deci trebuie să decidem cât de puternic vrem să fie euro. Vrem inflație la 0% sau la 2%. Vrem o atenuare cantitativă sau politici monetare uh, disciplinate? Nu există o soluție automată, trebuie să uh, încercăm uh, empiric. Apoi aș dori să uh, mă adresez anumitor eurosceptici, mai ales din Germania, uh, care ar dori ca Grecia să fie lăsată singură. Uh, ei nu-și dau seama că dacă intrăm în această gaură neagră a datoriei, vom trage și pe Germania după noi. Mulțumesc, doamna Ferreira. President, se prezident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule comisar, cred că nu există nicio urmă de îndoială că Uniunea Europeană adoptat o politică dogmatică de austeritate care ne-a condus în recesiune economică. Recesiune economică care înseamnă stagnare și uh, deflație. Șase ani după criza din 2008 nu s-a întâmplat niciun, niciun miracol. Din potrivă, șomajul a crescut, sărăcia s-a răspândit, mai ales în anumite economii uh, periferice, de la periferia Europei. Această criză globală s-a dovedit a nu fi atât de globală, pentru că Statele Unite ale Americii, de exemplu, au depășit-o. Europa se află într-o situație de urgență, de modificare a acestor politici. Banca Centrală Europeană și-a epuizat instrumentele care îi stăteau la dispoziție, însă, din păcate, lichiditățile aduse pe piață nu ajung la întreprinderile din economia reală. Noul președinte al uh, Comisiei a fost ales uh, pe baza promisiunii de a schimba uh, situația, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Auzim în continuare aceleași sloganuri și, din păcate, noua structură propusă de, de Comisia Europeană nu ne dă speranțe că promisiunile făcute se vor transforma în realitate. Însă mai uh, dispunem de instrumentul audierilor, audierilor noilor uh, comisari și uh, poate cu această ocazie vom atrage atenția asupra realității urgente, astfel încât să nu continuăm cu aceleași cuvinte lipsite de conținut. Vă mulțumesc, doamnă Ferrera. Domnul Zani are cuvântul. În Italia, quelli che critic... Mulțumesc, domnule președinte. În Italia, cei care critică guvernul Renzi pentru lipsa de creștere, li se spune că sunt niște bufoni. În Europa, în schimb, vorbim de politică de austeritate. Am ieșit o comparație. Considerați cetățenii europeni ca pe niște mielușei gata de sacrificat pe altarul ambițiilor dumneavoastră economice. Însă tot ce ați făcut până acum e un eșec. Ați oferit miliarde și miliarde băncilor care nu au făcut nimic pentru cetățeni. Când veți sfârși prin a înțelege că pentru a scoate Europa din criză, cuvântul de ordine trebuie să fie solidaritate și nu rigoare. Viitorul summit al zonei euro nu va permite o ieșire din criză vorbiți de euro în termeni abstracți. Ia mergeți pe teren, în piețe, mergeți să vorbiți cu consumatorii, cu cetățenii, în casele lor și întrebați dacă ceea ce faceți e bine. Mulțumesc, spune președintele. Are acum cuvântul domnul Zarianopoulos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că am cerut cuvântul pentru un punct de procedură și încă aștept să mi se dea cuvântul. La scurt timp, înainte de summitul zonei euro, nu avem speranțe de creștere, ci avem noi temeri de uh, adâncire a crizei capitaliste. Așteptările celor care sunt de acord cu această politică. Nu pot contrazice faptul că și domnul Draghi a declarat că uh, atenuarea cantitativă nu va avea succes în ceea ce privește, nu va antrena după sine relaxarea acestei discipline de fier. Deci nu vor fi efecte pentru ocupare, pentru lucrători, va fi doar profit pentru capitaliști, pentru că creșterea euro înseamnă demolarea și distrugerea tuturor drepturilor câștigate de lucrători în domeniul educației și uh, al beneficiilor sociale. Toate aceste măsuri, toate aceste firimituri pe care le aruncați lucrătorilor nu fac decât să-i uh, împingă și mai mult în abisul sărăciei, mai ales atunci când ceea ce propuneți este uh, ca locurile de muncă să fie și mai flexibile. Așadar, nu se poate face nimic ca acest sistem să fie salvat. Sistemul este uh, găunos și nu poate să producă decât uh, Uh, scădere și uh, șomaj. Sper ca sistemul să fie răsturnat. Mulțumesc. Domnul Rangel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să felicit președinția Consiliului și Comisia. În primul rând, nu cred că există vreo îndoială. Noi întotdeauna am uh, apărat această poziție Însă este necesar ca noua Comisie Europeană să stabilească, să transforme într-o prioritate politica de creștere economică și de creare, creare de locuri de muncă. Este foarte important, mai ales pentru țările care fac parte din zona euro, să se axeze pe creștere economică și pe crearea de locuri de muncă. Această prioritate trebuie să devină o realitate nu doar în țările din zona euro, ci în întregul Uniunii Europene. Este important să nu devenim uh, demagogi, așa cum s-a întâmplat astăzi în uh, plenară. Unii spun au o atitudine complet negativă asupra situației. Oricum, Comisia Europeană este rezultatul alegerilor uh, europene și alegerilor naționale trebuie să respectăm rezultatul acestor uh, alegeri. Fără bugete publice sănătoase, nu va fi posibil să folosim fonduri pentru creștere economică și pentru ocupare. Cred că cu toții trebuie să ne asumăm uh, răspunderile care ne revin și să recunoaștem că politicile de creștere economică trebuie împăcate cu cele de asanare a uh, finanțelor publice. Vă mulțumesc, domnul Gualtieri. Mulțumesc, domnule președinte. Criza ne arată că este esențial să avem un consens. Un consens pentru a putea trece peste abordările unilaterale din trecut. Avem nevoie de o abordare comună la nivel de politică fiscală, economică și este important ca și comisarul Katainen să recunoască că e nevoie de reforme, investiții, că există un deficit de competitivitate. Dar toate aceste cuvinte nu înseamnă mare lucru pentru a fi credibil, e nevoie de niște răspunsuri coerente care să țină seama de uh, diagnostic și de aceste analize. Să fim vigilenți și riguroși în materie de investiții. Trebuie să avem un plan detaliat pentru cele 300 de miliarde prevăzute de planul Juncker. Și investițiile private, publice, naționale și europene au nevoie de uh, bani proaspeți, ca să spună așa, pentru a avea realmente un efect de pârghie asupra piețelor. În materie de politică fiscală intervine tema flexibilității. Asta nu înseamnă o derogare de la reguli, ci face parte din reguli, acele reguli tocmai care prevăd utilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a evita uh, impunerea unor politici neadecvate. Vorbim de adaptarea corecției, uh, în politica fiscală a statelor membre pentru a ține seama de obiectivele politice de luptă împotriva crizei. Reformă structurală fără o politică fiscală eficace, ei bine, nu va duce la niciun rezultat. Ați depășit timpul de vorbire, domnul acum. President. Mulțumesc, domnule președinte. Ne pregătim pentru summitul zonei euro și cred că ar fi un moment să amintim Parlamentului unele statistici pe care politicienii Uh, comisarii și funcționarii de vârf le vor evalua în ziua respectivă. PIB-ul în zona euro 0,1% uh, și reprezintă anual tot mai puțin din PIB-ul mondial. Ocup, uh, șomajul 6,11% în toată Europa, în state ca Croația 17%, 15% în Portugalia, iar în Spania 23% și în Grecia 25% vești bune, nu-i așa, pentru oamenii aceia. Ei știu că unii oameni vor sta în niște mașini mari, vor bea șampanie și se vor gândi cum să-și mai amelioreze propriile locuri de muncă. Și l-aud chiar acum pe unul din susținătorii lor costurile cresc, cresc, uh, scad investițiile private, crește șomajul și ce vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, dacă arată ca un eșec, e eșec. Dacă miroase eșec, e eșec. Și tot ce vor face la acest summit va fi, va fi să spună, ah, ce bine miroase succesul. Mulțumesc, domnul Caras. Domnule președinte, domnilor și domnilor, dacă îmi permiteți o remarcă preliminară, Mă îngrozește puțin cât de prost a fost uh, pregătită această dezbatere. Nici nu știm când va avea loc uh, acest uh, summit și avem o discuție prea generală. Trebuie să devenim mai concret, să discutăm proiecte concrete. Și aș dori să nu ne reducem doar la zona euro zona euro trebuie să devină motorul pieței unice, care sunt obiectivele noastre. Ne dorim o stabilizare durabilă a sectorului bancar, să punem în aplicare deciziile de coordonare, să consolidăm competitivitatea, să promovăm creșterea economică și ocuparea. Așteptăm propuneri despre cum veți transforma în realitate aceste propuneri, care sunt măsurile concrete. Desigur, trebuie să avem în continuare reforme structurale, trebuie să investim mai mult în cercetare, în uh, Uniunea în Uniunea Energetică trebuie să înlăturăm obstacolele din calea uh, desăvârșirii pieții, uh, pieței unice. Trebuie să punem în aplicare Uniunea Bancară, trebuie ca semestrul european să devină un instrument eficace Trebuie să punem în aplicare toate măsurile referitoare la, legitimi, la măsurile democratice, la măsurile de monitorizare și așa mai departe. Trebuie să respectăm toate, toate normele comune pentru, care există în Uniunea Europeană și să ajungem la punerea în aplicare a tranzacției, a taxei pe uh, tranzacții financiare. Mulțumesc, doamna Pervan și Perez, are Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, lumea se mișcă, iar Europa se adâncește în deflație, în lipsa de creștere, iar dumneavoastră nu vă mișcați. Banca Centrală a făcut o mișcare, domnul Mario Draghi, și ne-am fi dorit să fie alături de noi astăzi. În discursul meu de la Jackson Hall a făcut un bilanț al comisiei care aparține aparțineți interpelându-vă. Și ce ne răspundeți dumneavoastră? Că trebuie încă și mai multă reformă structurală, fără a înțelege că așa ceva înseamnă să poți lăsa să trăiască și capitalul uman. Vă interpelăm și noi la rândul nostru, domnule Katainen. Cum ați pregătit summitul zonei euro, de care avem atât de mare nevoie pentru a ține seama de noua configurație ilustrată inclusiv de cifrele OCDE? Când vă veți mișca pentru a mobiliza această capacitate a cererii interne uh, în paralel cu cererea globală. Când veți pune în aplicare planul de 300 de miliarde de euro care ne este promis și care ar trebui să fie vârful de lance al unei reluări activității în Uniunea Europeană și în zona euro cu prioritate pentru a crea noi locuri de muncă și pentru a crea speranță? Mulțumesc, spune președintele. Domnul Guerrero acum. Mulțumesc. Chiar înainte de vară, Uniunea Europeană continua să se tot uh, felicite singură, așa cum face de ani de zile. Se credea că am depășit criza, că am ieșit din criză și iată că acum vara a trecut și ne dăm seama că avem de-a face mai degrabă cu deflație și uh, depresiune. Cifrele arată din ce în ce mai rău în zona euro și în cele trei mari economii ale sale. De ce acest eșec? Pentru că am uh, transformat Uniunea Europeană într-un bolnav economic. Și uh, Depresiunea este pe măsură. Se fac reduceri bugetare, reduceri sociale, uh, devaluări, scăderi ale salariilor, iar euro are de fapt nevoie de o injecție de vitamine, are nevoie de investiții în educație, în, în uh, regăsirea unui nivel salarial acceptabil. Nu trebuie să se țină cont doar de cifrele de deficit. Să se țină cont de ce spune femeiul, de ce spune Banca Mondială, să se țină cont de ce spun mulți experți și anume că ne lipsește cererea. Fără cerere nu va fi creștere economică și nici fără investiții. Fără investiții și fără cerere, sărăcia va continua să uh, domine și vom avea foarte mulți lucrători care, chiar dacă primesc un salariu, nu uh, sunt departe de pragul sărăciei. Mulțumesc, trecem acum la runda de Catch the Eye, dar avem o problemă. Avem 14 persoane înscrise la cuvânt, e clar că nu vom avea timp pentru toți colegii care doresc să intervină și uh, vom uh, da cuvântul câtorva colegi. Vă rugăm să respectați timpul și uh, să nu depășiți minutul care vă este alocat, pentru că am să vă tai microfonul. O să-i ascultăm acum pe reprezentanții grupurilor politice, ca să fie reprezentate toate grupurile și Începem cu domnul Falvo. Señor presidente, yo creo que es de justicia dar la bienvenida a la... Domnule președinte, este bine, este corect să salutăm uh, măsurile luate de președintele Băncii Centrale Europene, domnul Draghi, însă aceste măsuri nu, nu înseamnă decât că am câștigat puțin timp pentru a efectua reformele necesare, astfel încât să ajungem la crearea de locuri de muncă. Spania este un exemplu al îndeplinirii a reformelor și a creării de noi locuri de muncă, însă situația nu este suficientă. Cu toate acestea, Spania rămâne un exemplu bun. Domnule comisar, nu avem nevoie doar de reforme, ci trebuie să punem în aplicare uh, planul domnului Juncker. Toate planurile care au fost, uh, au fost anunțate ar fi trebuit să se transforme în realitate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Falva. Domnul Baiet are acum cuvântul. Euh, Mulțumesc, domnule președinte, domnilor ai Comisiei și Consiliului. Vedem că creșterea e de sută în zona euro și că riscăm să ajungem în deflație. Uh, reluarea economică realmente nu are viitor. O creștere viabilă și o reluare a activității economice cred că din investiții publice masive și controlate. Știți că domnul Juncker ne-a promis în iunie 300 de miliarde de euro și domnul Draghi confirmă că e mai bine să folosim politica bugetară. Și dumneavoastră tot nu știți încă ce să puneți pe de zi a summitului eurozonei. Să e esențial să dați niște răspunsuri și soarta investițiilor publice trebuie să poată continua să susțină creșterea. Dacă e să ne uităm mai îndeaproape, în toate normele stabilite de Eurostat, înțelegem că măsurile nu au nimic de a face cu realitatea de pe teren și că entitățile locale nu pot reacționa. E o eroare aceea de a nu susține investițiile publice. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Savati acum. Scuze, Domnule președinte, domnule comisar, sunt dezamăgit de ce ați spus dumneavoastră. Tot aud de 5 ani ce spuneți acum și sunt sigur că și peste 5 ani tot asta am să aud. Nu avem niciun fel de progres și am senzația că mm, comisia este oarbă că nu încearcă, nu, nici măcar nu încearcă să vadă ce se întâmplă. Barroso a spus aici că situația e mai bună acum decât în 2010, dar este exact pe dos. Șomajul a crescut la cote uh, excesive, competitivitatea a scăzut și totul este mai rău decât în 2010. Cancelarea germană uh, a primit uh, a fost uh, analizată de laureații premiului Nobel, a fost analizată politica sa economică și acești laureați au spus că este foarte grav să se continue politica de austeritate în vremea de criză, pentru că asta face ca șomajul să, scad, să crească în continuare. Nu ați vorbit de un program de investiții, nu ați spus că avem nevoie de un nou început în zona euro. Statele trebuie să uh, Președintele întrerupe. Președintele întrerupe vorbitorul. Señora Bilbao. Doamna Bilbao. Las medidas que vamos... Vă mulțumesc, dom domnul președinte. Măsurile luate la summit uh, oglindesc uh, do- două abordări. Avem nevoie de, de măsuri comune, de guvernanță economică dublată de o guvernanță politică. Trebuie să ținem seama de realitatea economică, de evoluțiile sociale, pentru că dacă nu, vom uh, reveni la situația din uh, trecut. Avem nevoie de investiții durabile în uh, economie, în uh, infrastructură care să consolideze, care să promoveze uh, competitivitatea Uniunii Europene și toate aceste politici trebuie să fie puse în aplicare în mod coordonat în, în statele membre. Și domnule comisar, ați pus o întrebare. De ce sectorul privat nu investește mai mult? Ei bine, avem nevoie de aceste investiții, într-adevăr, pentru a depăși această criză. Mulțumesc, doamna Ferreira, de cuvântul. Nu, domnul Ferreira. Nu este. Señor Urtas. Nu este. Tainen, señores del Consejo, tras los desastres... Mulțumesc. Domnule Catainen, nu l aș al Consiliului. Am primit niște date economice în ce privește acele trei țări mari din zona euro și constatăm Că ni se spune în continuare e nevoie de măsuri de austeritate și investiții. Dar, domnule comisar, nu trebuie confundată viteza cu precipitarea. Sigur, trebuie să ne mișcăm repede, ținând seama de reformele impuse țărilor uh, din Sud. Acum vreți să impuneți același lucru în Franța și Italia, flexibilizarea mm, pieței uh, de muncă, reducerea cheltuielor publice și continuarea acestei economii de tip casino cu un rol sporit uh, al BCE, cu un rol sporit pentru uh, speculatori. Dar nu în felul acesta vom reuși. Recunoașteți că ați greșit, cereți-vă iertare pentru greșelile dumneavoastră și lansați plan de investiții. Oricum nu ne-ați dat nimic concret. Nu avem niciun fel de date în ce privește summitul. Recunoașteți-vă, vă rog, greșelile și schimbați politicile economice suicidare. Președintele, domnul, documentul domnului Ferrera. Obrigat, senhor prezident. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Alegerile s-au încheiat și lumea spune că și criza euro s-a încheiat, dar haideți să înfruntăm realitatea. Criza s-a înrăutățit, de fapt. Și avem două opțiuni, să continuăm tot așa, ceea ce pare să fie o intenție la majoritatea Parlamentului și la Comisie, sau să aducem o schimbare, să avem o dezbatere reală cu privire la rolul real al BCE, o schimbare a statutului BCE și o discuție cu privire la independența acestei instituții. Și poate că statele membre ar trebui să primească mai multă putere cu privire la propriile decizii economice și monetare. Fără aceste măsuri, statele din zona euro vor stagna sau uh, vor trebui să iasă din această zonă. Trebuie să renegociem obiectivele monedei uh, euro, avem nevoie de o nouă soluție. Avem această instituție, avem pactul de stabilitate, dar acum cred că am văzut unde ne-a adus. Și... Mulțumesc. Thank you. All of us care about economic growth. Pentru noi uh, toți este foarte importantă creșterea economică, chiar dacă credem sau nu că idealul european este unul uh, bun sau uh, unul grotesc. Cu toții suntem de acord că avem nevoie de creștere economică și ca economiile noastre să crească împreună. Putem să facem acest lucru doar eliberând europenii de lanțurile care îi leagă pe toți. Este vorba de statul prea opresiv, de prea multe taxe, de prea multe elemente care le îngreunează și le trag în jos uh, spiritul, care nu le permit să depășească prin, proprii, prin propriile forțe sărăcia. Și aș dori să vă lansez tuturor un apel și în mod special uh, comisiei. Vă rog să vă gândiți la acest concept, la această idee nobilă cu toții dorim să trăim mai bine și haide să folosim împreună, să ne folosim împreună creativitatea pentru a trăi mai bine. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Catainen în numele Comisiei. Mr. President, honorable members. Domnule președinte, stimați eurodeputați, mi-aș dori să avem o dezbatere uh, îndelungă, dar trebuie să fug la aeroport pentru un zbor în Australia. Doar câteva comentarii ca atare. S-a spus că E nevoie de reforme pentru a consolida potențialul de creștere și e important pentru că în multe state membre potențialul pentru creștere se află la un nivel scăzut. Iată de ce avem nevoie de o varietate de reforme și depinde de fiecare țară. Depinde de contextul local. E ușor să fii de acord cu doamna Rodriguez atunci când Dunai spune că trebuie să punem accentul pe prezervarea modelului social european. Și aici e nevoie de reforme pentru a consolida bunoară inovația. E un lucru foarte important. Există diverse modalități de a organiza uh, finanțarea în diversele state membre și uh, am putea poate să ne inspirăm din cele mai bune practici. Pentru că astfel am putea renui Europa. Astfel de reforme ne duc înainte, ne fac să progresăm. Există puncte forte în Europa, dar există și puncte slabe și personal cred în cercetare și dezvoltare, inovație. Asta înseamnă că avem nevoie de o um, cercetare fundamentală, solidă, dar și de antreprenoriat. Nu e vorba doar de bani ci și de felul în care ne organizăm și folosim resursele publice. De asemenea, BEI ar trebui uh, și posibilitățile pe care le ar trebui utilizate mai bine. Ați spus ceva de genul că dacă ne dorim investiții, nu are sens să facem și consolidare. Iar pentru mine această, uh, această temă nu poate fi citită în alb și negru. Trebuie un nivel suficient de încredere și de aceea trebuie să combinăm reforme sănătoase cu uh, cererea. E nevoie și de consolidare, tocmai pentru a ameliora încrederea și în acest sens e nevoie de eforturi la nivel european. Și sunt lucruri pe care Uh, noua comisie uh, o uh, va propune, se lucrează la definiții și sper că vom putea continua această dezbatere și mai târziu, concentrându-ne pe investiții și creștere. Vă mulțumesc foarte mult. Președinta, mulțumim. Are cuvântul în numele Consiliului, domnul de la Medova. Se, eh, signor Presidente, onorevoli deputati. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi stimați membri ai Parlamentului, doresc să vă mulțumesc pentru că ați dat uh, președinției și mie personal posibilitatea de a fi prezent astăzi aici și pentru a asista la această dezbatere. Comentariile exprimate astăzi au mers dincolo de tema specifică a summitului zonei euro care urmează să fie organizat uh, luna viitoare. Nu mai pot adăuga foarte multe lucruri față de cele spuse deja în declarația inițială vis-a-vis -vis de summitul care urmează să fie organizat luna viitoare. Voi putea să spun mai multe lucruri după acest summit, însă și vă asigur că în, uh, cu ocazia sesiunii plenare din octombrie vom avea o dezbatere și mai detaliată. Este adevărat că creșterea economică și investițiile reprezintă priorități și, repet, convingerea președinției italiene și anume că este foarte urgent să abordăm toate aceste uh, teme. Au fost exprimate diferite opinii, însă urgența a reieșit din toate intervențiile de astăzi. Voi ține cont de toate pozițiile exprimate astăzi, astfel încât ele să se regăsească în activitățile noastre uh, viitoare. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Înainte de a încheia această dezbatere, dau cuvântul domnului Zarianopoulos, uh, care are o intervenție în legătură cu procedura, vă rog. Vă mulțumesc. Pe parcursul dezbaterii noastre, unii colegi au luat cuvântul în numele neafiliaților. Regulile de procedură sunt foarte clare. Neafiliații nu uh, fac parte dintr-un grup politic. Nu au o singură uh, opinie politică, deci uh, o intervenție nu reprezintă opinia tuturor, ci fiecare își exprimă propria uh, părere și părerea propriului uh, partid. Deci ar trebui. Da, am luat notă de opinia dumneavoastră. Trecem acum la următorul uh, punct de pe ordinea de zi, declarații din partea Consiliului și a Comisiei privind inițierea in, demararea inițiativei uh, prin, uh, pentru tineret. Vom încerca să dăm uh, cuvântul cât mai multor uh, colegi și celor care recul la cartonașul al vostru uh, le spun că ar fi bine să respecte limita de 30